Bună ziua! Putem să începem lucrările noastre de astăzi. Sper să pot să trec repede printre primele puncte de la adoptarea ordinii de zi care a fost trimisă la toți membrii comisiei. Pot să consider că această ordine de zi este aprobată? Da? Apoi, al doilea punct, în ce privește aprobarea procesului verbal al reuniunii din 1 și 2 septembrie, în timpul reuniunii coordonatorilor s-a făcut o observație. Nu știu dacă doamna Grune vrea să spună exact despre ce, ce e vorba. S-a hotărât uh, să se facă o modificare a procesului verbal. Mulțumesc, doamna președintă. În procesul verbal se spune că ar, s-ar fi cerut o vizită la Madrid, pe când de fapt nu s-a menționat acest lucru în timpul reuniunii noastre. Am vorbit mai despre vizita la uh, Huelva și în Austria. Și eu aș fi vrut ca acest proces verbal să fie corectat în conformitate cu acest lucru. Dacă nu are nimeni uh, obiecții, vom face această corectare a procesului verbal. Acum, trecem la voturi. la voturile asupra rapoartelor. raportul anual referitor la activitățile Ombudsmanului European în anul 2008. Raportoare este doamna Paliadeli. Și apoi trebuie să votăm următorul punct, avizul adresat Comisiei pentru Bugete privind proiectul general de buget al Uniunii Europene, secțiunea Ombudsmanul European, unde raportoare este doamna Auken. Vreau să vă spun că doamna Aucă nu este prezentă din cauza unei probleme personale, deci nu va putea să ia cuvântul, însă pot să spun deja că nu au existat amendamente. Cele două rapoarte au fost trimise tuturor, deci, cum spuneam, nu au existat amendamente, deci putem totuși să continuăm cu ordinea de zi. Uh, cu excepția cazului în care cineva se opune. Deci, dau să dau cu, doresc să dau cuvântul doamnei Paliadeli acum. Mulțumesc. Doamnă președintă, bună ziua tuturor. Trebuie să vă mărturisesc că atunci când mi s-a încredințat uh, uh, acest prim raport, primul meu raport la Comisia de Petiții, și anume asupra unui subiect atât de important, o instituție atât de importantă precum este mediatorul european, m-am simțit un pic ciudat. M-am întrebat dacă am să pot să duc la bun sfârșit această misiune și trebuie să mulțumesc domnului David Law și doamnei Caredeati pentru că m-au ajutat foarte mult cu sugestii și comentarii. Un alt motiv pentru care m-am simțit un pic ciudat a fost din cauza uh, caracterului oarecum uh, impresionant al acestei instituții și a felului în care domnul Diamandurus uh, a vorbit despre propria sa instituție și despre activitățile sale. Pentru că din raportul anual de activități, din enumerarea lor și din felul în care a fost conceput, vedem exact cum își vede mediatorul european uh, misiunea, cum își vede responsabilitățile. El dorește să fie în slujba cetățenilor europeni și sunt deosebit de fericită să pot să fiu membră a unei comisii care întreține un raport atât de strâns cu cetățeanul european. Atunci când citiți raportul și citiți expunerea de motive, puteți să vedeți anumite lucruri și dacă îmi permiteți, aș vrea să vă mai vorbesc un pic despre această expunere. Este un raport cât se poate de uh, um, convivial, de ușor și de plăcut de citit. Datele statistice uh, în ce privește activitatea ombudsmanului și a colaboratorilor săi sunt ușor de citit. Au fost primite 3406 de petiții și printre care 802 petiții țineau de competența și de obligațiile mediatorului. Aceste cifre uh, sunt grăitoare. Putem să spunem că 36% din aceste cazuri se leagă de o absență de transparență și o uh, proastă gestiune. Un alt element pe care doream să îl subliniez este legat de modalitățile în care ombudsmanul și biroul dumnealui au s-au ocupat de unele dintre aceste dosare. Pentru că uh, de fiecare dată ei au încercat să găsească o soluție amiabilă între persoana care a depus petiția și organismul uh, care constituia obiectul plângerii. Astfel, mediatorul a demonstrat că exista bunăvoință pentru rezolvarea acestor probleme și că în urma recomandărilor pe care le-a făcut, a observațiilor și a comentariilor, părțile aflate în conflict au reușit să găsească o soluție amiabilă, iar instituțiile au putut să rectifice uh, greșelile comise. Trebuie să notăm că în unele cazuri mediatorul european a cerut ajutorul controlorului european pentru protecția datelor, precum și a altor organisme, ceea ce demonstrează din partea dumnealui o, o foarte mare uh, voință de a da un răspuns uh, cel mai uh, corespunzător cu putință pentru fiecare plângere. Au existat și alte petiții despre chestiuni mai generale în anul 2008, mai ales cu privire la unele uh, uh elemente, unele petiții din anii 2006 și 2007. Apoi, dumneavoastră a mai depus 8 proiecte de recomandări adresate instituțiilor și organismelor care constituiau obiectul anumitor petiții. În 2008, mediatorul însuși a făcut un raport în care a criticat Comisia Europeană deoarece aceasta nu își justifica deciziile în anumite domenii, ca de exemplu cel al interpretării. Au existat și anchete pe teme foarte delicate ca de exemplu cu privire la unii furnizori ai comisiei sau în ce privește uh, un uh, fost angajat care uh, fusese obligat uh, sau în ce privește faptul că uh, s-au făcut promisiuni pentru rezolvarea cererii în anul 2009, dar cum iar în cazul în care Comisia nu-și va ține această promisiune, o nouă anchetă va fi lansată. Deci... Apoi, mediatorul european și-a prezentat prioritățile care sunt similare cu cele ale Comisiei noastre. El a făcut eforturi pentru o mai bună informare a cetățenilor, a, și-a îmbunătățit uh, lizibilitatea paginii web și a încercat să încurajeze instituțiile europene să aibă o mai bună strategie de respectare a drepturilor cetățenilor și să-și îmbunătățească practicile în curs. Pentru toate aceste motive, acest raport al mediatorului european în formatul care ne-a fost uh, prezentat este unul de foarte bună calitate. Raportorul este deosebit de satisfăcut de munca mediatorului pentru că valorile fundamentale ale Uniunii Europene sunt respectate de mediator, iar el își îndeplinește rolul de um, uh, gardian al transparenței și al bunei gestiuni și care își ia foarte în serios rolul de a ajuta pe cetățeanul european. Λυπάμαι ότι έπεσα την ώρα που προσφέρετε καφές, αλλά ελπίζω ότι ακούσατε όλα αυτά. Îmi pare rău că am uh, luat cuvântul exact în momentul în care uh, vi s-a servit cafeaua. Sper totuși că ați urmărit ceea ce am spus. Doamna președinte, dacă nu sunt uh, observații pe marginea acestui raport, atunci vă propun să trecem la vot. Mai întâi, doamna Gruner. Mulțumesc, doamna președinte, și aș dori să-i mulțumesc și doamnei Paliadeli uh, pentru acest raport. Din partea grupului PPE vă pot spune că susținem acest raport, ținem să o felicităm pe doamna raportor, uh, susținem în mod parțial uh, amendamentele înaintate de doamna Koch-Merin. Uh, în orice caz există amendamente foarte puține, multe se referă la redactarea raportului. Mai există și un amendament oral al verzilor și aș dori să amintesc faptul că avem o dată limită pentru a dispune de versiunile traduse ale acestui raport uh, fără de care ar fi foarte greu să uh, examinăm um, Amendamentele fără traducere. Mulțumesc, doamna Într-adevăr, avem o problemă de traducere. Cu cât avem mai multe limbi, cu atât mai multe probleme vom avea. Dar, deocamdată, în cazul acesta, nu am avut <coughs> timp suficient pentru a uh, introduce și mai multe amendamente, pentru că Data limită era de 21 aprilie și toată procedura a ajuns acum până la capăt. Uh, într-adevăr, amendamentele au fost puține, destul de puține, și aș dori să mulțumesc tuturor colegilor. Am avut în total 17 amendamente scrise și orale. Avem deja un aviz din partea grupului PPE. Nu știu dacă celelalte grupuri politice doresc să iau cuvântul. Doamna președinte, mulțumesc, doamna Paliadeli. Atunci vă propun să trecem la vot. Primul amendament prezentat de doamna Paliadeli, parag... aliniatul 3 al raportului. Cine este pentru? Împotriva? Abțineri? Se adoptă. G. Amendamentul numărul 2, prezentat de onoarea Paliadeli. Pentru, împotriva, abțineri, se adoptă da... Amendamentul 1 al doamnei Kochmerin. Cine este pentru? Împotrivă? Cine se abține? Amendamentul este aprobat. Alineatul 2, amendamentul 4, alt amendament prezentat doamna Kochmerin. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Alineatul 5, amendamentul 5, vot pe părți și în plus vot separat. Deci, supun la vot prima parte, până la și transparent. Da. Avem unele probleme cu formularea. Cine este pentru? Împotrivă? Abține? Se adoptă. A doua parte. Deci votăm a doua parte. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? A doua parte a fost respinsă. Alineatul 5, ultima propoziție, amendamentul 6, prezentat de doamna deli. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Aliniatul 6, amendament oral al doamnei Aucan. Cine este pentru? Împotrivă. Un minut. Cine se abține? Se respinge. Alineatul 6, amendamentul doamnei Cohmerin și aici avem vot pe părți. Prima parte. Deci votăm prima parte. În noua formulare, care înlocuiește vechea formulare. Cine este pentru? Împotrivă? Cine se abține? Se respinge. A doua parte. De la uh, consideră că, totuși, cine este pentru? Împotrivă? Abține? Se respinge. Aliniatul 6, amendamentul uh, doamnelor Paliadeli și Rapti. Cine este pentru? Împotrivă? Abține? Se adoptă. Aliniatul 9A. Amendamentul doamnei Koch-Merin. Și complet o formulare nouă. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri? Amendamentul este adoptat. Alineatul 10, amendamentul doamnei Paliadeli. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri? Se adoptă. Alineatul 10, tot amendamentul 11, tot al doamnei Cochmerin. Vot pe părți. Prima parte. Până la antil semicolon. Supun la vot această primă parte. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Haideți să repetăm votul, vă rog, n-a fost clar. Cine este pentru? Pentru, așadar. Împotrivă. Se adoptă prima parte. A doua parte este caducă pentru că am adoptat prima parte. Trecem la alineatul 11, amendamentul 12 al doamnei Paliadeli. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Amendamentul se adoptă. Alineatul 16, amendamentul orar al doamnei Aucăn. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Alineatul 20, amendamentul doamnei Cohmerin. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Alineatul 20, amendamentul doamnei Paliadeli. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Alineatul 22, din nou amendamentul doamnei Paliadeli. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Alineatul 23, amendamentul doamnei Paliadele. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Alineatul 23, amendamentul doamnei Cohmerin, vot pe părți. Prima parte până la antisemicolon. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. A doua parte este caducă. Acum votul final asupra raportului. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Raportul este adoptat. Oken Constat că doamna Oken s-a întors și în cazul acesta putem să trecem la raportul de la punctul 8 și să votăm. Putem să votăm pe marginea documentului la care doamna Ocon a fost raportoare, pentru că nu există aici propuneri de amendamente, deci am putea să supunem documentul ca atare. Proiectul de aviz, cine este pentru, cine este împotrivă, cine se abține. Ca atare, avizul a fost adoptat. Vă propun să trecem acum la examinarea unor petiții supuse dezbaterii. Ele se vor referi la uh, directiva privind mediul înconjurător. Dar înainte de asta îl vom asculta pe domnul profesor Nicolae Satener, care este unul dintre coautori. Îmi pare rău, însă se pare că există o problemă tehnică, spune președinta. Voi continua să vorbesc, dar poate că cineva se poate ocupa de rezolvarea problemelor tehnice care au apărut. Profesorul este unul dintre coautorii raportului care se află pe ordinea de zi. Este vorba despre aceleași domenii pe care le-am mai discutat și data trecută în comisia noastră. Acele teme care fac obiectul petițiilor pe care le vom analiza astăzi. Vreau să spun de la bun început că în legătură cu petițiile pe care le analizăm astăzi, cu autorii petițiilor 12, Maia Salomon aici pentru 13, David Colon și Jean-Paul de Clerc, iar în legătură cu petiția 15 este vorba despre domnul Marc de Schauer, îmi cer scuze, el uh, ne-a comunicat că nu va putea să participe, dar uh, își rezervă dreptul să furnizeze Comisiei informații suplimentare în legătură cu petițiile domniei sale. Bun. În legătură cu acest punct, dacă reușim să rezolvăm problemele tehnice, poate că pot să fac și celelalte comunicări. Spuneam că așteptăm în continuare să se rezolve problemele tehnice. Poate în felul acesta găsim răgaz pentru celelalte comunicări. Suplimentar față de procesul verbal al uh, ședinței anterioare, avem lista petițiilor care au fost declarate a fi admisibile încă de data trecută. Dacă aveți observații în legătură cu această listă, obiecții, în legătură cu opiniile care sunt exprimate în acel document, vă rog să ni le comunicați. Dacă nu, documentul din anexă îl considerăm a fi adoptat. Săptămâna trecută, dumneavoastră ați primit lista petițiilor care urmează să fie redeschise. Dacă nu există obiecții, considerăm că este adoptată și această listă. Există o solicitare de luare de cuvânt în legătură cu 0734 din 2008 se cere ca acest document să fie retras. Dar vom reveni asupra acestui aspect, iar în ce privește punctul B, știm deja, dacă nu există obiecții, atunci um, considerăm că și acest lucru este adoptat. Deci, în legătură cu punctul B, există cineva care dorește să ne comunice impresia sa aici uh, există o solicitare ca uh, să fie eliminate câteva puncte. Chiar și în legătură cu punctul 82, președinta are o asemenea solicitare. Dacă nu există obiecții, atunci și această propunere este hotărâtă, iar acum o ultimă comunicare în legătură cu uh, rezultatul coordonat, ședinței coordonatorilor de astăzi. Allora, rispetto alla riunione dei coordinatori di... În legătură cu reuniunea coordonatorilor de astăzi, trebuie să vă spun că am căzut de acord să începem elaborarea unui cod de conduită. Această inițiativă a existat și în sesiunea parlamentară anterioară Trebuie să găsim metode de lucru care să se bazeze pe eh, procedurile pe care se bazează întreaga noastră activitate și în cadrul reuniunii coordonatorilor de astăzi eh, am insistat asupra acestei necesități. Vom adopta un text final care va să permite acestei comisii să abordeze problemele într-o manieră mai eficientă. În felul acesta vom da curs uh, unor solicitări făcute de un uh, număr mare dintre dumneavoastră la prima noastră întâlnire. Iar în ce privește opiniile exprimate, uh, vor fi două rapoarte, unul referitor la biodiversitate, iar celălalt la legislația, la dreptul comunitar. s-a căzut de acord ca grupul PPE să uh, se ocupe de primul raport și grupul socialist de cel de-al doilea. Și vom uh, anunța uh, la timp și numele celor care urmează să elaboreze aceste rapoarte. În absența dumneavoastră, doamnă Aucân, am amânat subiectul 2 dar audierea comisarului desemnat în cadrul reuniunii coordonatorilor am decis să Revenim cu solicitarea noastră uh, de a avea un uh, comisar specializat. Până atunci audierea va avea loc um, comisarul care se ocupă de aspecte juridice. Nu este o situație uh, nouă pentru noi. Noi până acum însă nu am avut ocazia să avem o audiere a unui comisar în comisia noastră. Sperăm ca președinții uh, să se pronunțe favorabil în legătură cu această solicitare. Vom insista foarte mult în acest sens. Documentul uh, a fost distribuit. Există un website uh, în legătură cu uh, activitățile ombudsmanului, a fost punctul următor pe care l-am discutat, și uh, veți putea pe website să rămâneți la curent cu tot ceea ce se întâmplă în domeniu. În legătură cu alegerea ombudsmanului, a existat sau va exista o ședință specială a Comisiei pe 18 octombrie la Strasburg, dar uh, veți, mai, veți primi în timp util invitația. Sper că nu am uitat nimic din uh, ceea ce urma să vă comunic. Chiar dacă lucrurile încă nu sunt uh, întru totul clarificate dacă cineva dorește acum să facă observații, dacă nu, să trecem la petiții și după aceea la raport. Dacă sunteți de acord, putem întâi să analizăm petițiile. O, un momento solo che fa il rapporto senza il eh, supporto. Fără uh, bază tehnică, nu știu dacă va fi posibil să trecem la raport. Vole far... Oui. Uh, Madame la Présidente, je peux prendre la parole? Permiteți, doamnă președinte, să iau cuvântul. Mi-e teamă că încă nu vom reuși să proiectăm imagini. Doriți să um, ne prezentați materialul dumneavoastră fără proiectarea imaginilor sau preferați și întreb acum și pe tehnicieni să trecem întâi la rezolvarea petițiilor. Credeți că dacă veți beneficia de mai mult timp uh, veți uh, putea remedia deficiențele apărute? Okay. Sorry, I, I un, unless the, uh, the presenter... Îmi pare rău. Dacă uh, ar fi posibil, eu cred că noi am putea să analizăm petițiile și după aceea eventual să ascultăm raportul, pentru că eu cred că ar fi în folosul tuturor să câștigăm timp în felul acesta. se non ci sono obiezioni. Dacă nu sunt obiecții, am putea să facem așa cum v-am propus anterior. Raportul se referă la substanța problemelor uh, care constituie baza petițiilor pe care urmează să le analizăm. Dar nu avem încotro va trebui pentru a folosi timpul într-o manieră eficientă să trecem la petiții. Vă propun la 200, petiția 251 din 2007, depusă de Marin Gala din Malta și uh, din partea Comisiei o intervenție. Mulțumesc, președinte. Această petiție se referă, pe de o parte, la modul în care s-a uh, desemnat regiunea de protecție specia specială uh, din directiva El Art Walt și apoi o altă directivă specială în ceea ce privește protecția sitului de importanță uh, comunitară și anume Tașenc. Acum, în ceea ce privește primul document, Comisia dorește să amintească faptul că procesul acesta de uh, desemnare a site-urilor cu interes special ține de competența statelor membre, însă trebuie să se facă pe baza unor criterii științifice una dintre referințele științifice recunoscute de către marea majoritate a statelor membre, precum și de către Curtea de Justiție, este inventarul stabilit de către Bart Life. Este un inventar, de, inventar deosebit de important pentru uh, toate speciile uh, faună, floră în aceste regiuni. Inventarul a fost stabilit în 2004 și identifică 11 zone de acest gen, zone IBA. Guvernul a delimitat 12 zone de acest gen uh, în Malta. Comisia a, a fost sesizată de faptul că acest număr de 12 regiuni nu era suficient și atunci a cerut autorităților malteze să se justifice și să ne precizeze de ce anume această delimitare este insuficientă. Am cerut de asemenea și argumente științifice în acest sens. Uh, Ulterior am cerut guvernului să extindă aceste regiuni și am cerut și o justificare guvernului maltez. Mamă, ce De la Comisie a permis de constater. Pe de altă parte, s-a constatat faptul că suprafețele acestor zone care fuseseră uh, uitate de către guvernul maltez ca fiind zone speciale corespundea de fapt cu acele zone tampon de limită. E vorba de regiuni care sunt considerate importante în măsura în care acestea permit reducerea unor uh, unor efecte nocive care să se repercuteze în mod direct asupra regiunilor protejate. Dar uh, noi spunem în directivă că statul membru este cel care trebuie să ia măsurile cele mai adecvate pentru a uh, păstra aceste, pentru a uh, proteja aceste regiuni. Nu comisia este cea care face acest lucru, însă în articolul 6 al directivei uh, Habitate este un articol care trebuie să se aplice în acest caz orice proiect și plan care se află în afara zonelor protejate de proiectul Natura 2000. Uh, trebuie făcut de asemenea și un studiu de incidență și trebuie să țină seama de nevoile de protejare a anumitor specii. Comisia va fi deci foarte atentă și va supraveghea de aproape cum anume sunt respectate aceste prevederi comunitare în uh, cazul Maltei. Acum, în ceea ce privește situl Tasheng, aici e vorba de un proiect de dezvoltare și, uh, de asemenea, ne referim și la directiva Habitate. Zona Tasheng a fost propusă ca fiind un sit de importanță comunitară pe data de 4 noiembrie 2008. Acest, această regiune face parte din lista ce va fi adoptată de către Comisie în decembrie acestui an. Pe de altă parte, Comisia este la curent cu faptul că există un proiect de uh, dezvoltare turistică. E vorba de extinderea unui hotel care există deja în această zonă protejată Natura 2000, care este protejată atât prin directiva Habitate, cât și prin uh, directiva de protecție a păsărilor. Eh, din informațiile noastre, proiectul acesta a, eh, de dezvoltare turistică a fost modificat de mai multe ori în așa fel încât să se respecte prevederile comunitare și va fi abordat într-o discuție pe care o vom avea cu autoritățile malteze la jumătatea lunii octombrie. Mulțumesc! La ringrazio, ci sono delle richieste interventi. Mulțumesc! Sunt persoane care doresc să ia cuvântul, mai întâi domnul Busutil. Mulțumesc, doamna președinte. Doamna președinte, nu pot să înțeleg cum se face că această petiție care a fost trimisă în urmă cu doi ani de zile este discutată abia acum. Estim că petiționarii au dreptul la explicații căci, cum spuneam, au trecut doi ani de zile de când această petiție a fost trimisă și în această perioadă uh, s-au întâmplat multe. Se pare că efectele inițiale uh, s-au uh, înrăutățit și acum și situația la fața lucrurilor s-a schimbat și până la urmă nu mai putem să analizăm fapte care au avut loc în urmă cu doi ani. Poate că între timp ele s-au transformat. Din ce ne spune Comisia Europeană, într-adevăr, au avut loc evoluții, zona respectivă este declarată zonă uh, care este în area de acoperire a directivei Habitate, dar Comisia nu trage nicio concluzie. Consider că petiționarii uh, se pot plânge din cauza că nu au primit un răspuns timp de 2 ani de zile și pe de altă parte nu este o, cinstit față de firmele care au interese în această zonă și care până la urmă nu știu care le sunt drepturile. Deci nici pentru petiționar, nici pentru cei care au drepturi și interese acolo nu este cinstit să se fi întâmplat lucrurile uh, așa. De aceea eu nu sunt deloc mulțumit de răspunsul comisiei. Prin urmare, vreau ca această petiție să fie reînscrisă pe ordinea de zi a comisiei noastre pentru următoarea reuniune și uh, doresc uh, să primim răspunsuri clare din partea comisiei, astfel încât să putem să declarăm închisă această petiție fără să existe vreun dubiu. nu este corect ca petiționarii să aștepte timp de 2 ani de zile un răspuns. Președinte, sunt de acord. Domnul Ataro. Um, thank you very much, Madam Chair. Um, I am not... Mulțumesc, doamnă președintă. Eu nu sunt complet de acord cu colegul meu. Uh, care se declară nesatisfăcut de răspunsurile comisiei. Indicațiile comisiei sunt că vor avea loc discuții în luna octombrie pentru a vedea despre ce zonă trebuie să vorbim acum. Comisia a mai declarat aici că Uh, structura, sistemul de dezvoltare a fost restructurat, 60% de fapt din zonă este o, uh, a fost declarat acum o zonă protejată la care publicul poate să aibă acces neîngrădit, este proprietate privată, astfel încât să, să, să existe un echilibru între protejarea naturii și dezvoltarea turismului, care este uh, un sector economic indispensabil pentru această insulă. În aceste circumstanțe, eu sunt de acord cu domnul Busutil, totuși, că trebuie să continuăm cu această petiție, pentru că, cum a spus Comisia, vor avea loc discuții în octombrie Și deci ar trebui ca această petiție să fie rediscutată la o altă reuniune atunci când vom putea să discutăm despre situația reală de la fața locului. Președinta, dacă nu este nimeni împotrivă, sunt și eu de acord cu faptul că această petiție trebuie să rămână deschisă și să nu o amânăm sine die, ci să o programăm pentru următoarea reuniune. Și între timp, președinția uh, uh, se angajează să uh, îi contacteze pe petiționari pentru ca să fie și ei la curent cu ce a spus comisia și ca să putem să înțelegem dacă aceste probleme legate de obiectul comisiei au fost rezolvate. Ca să putem să închidem această petiție, trebuie neapărat să știm ce s-a întâmplat și dacă avem toate motivele ca să o închidem. Domnul Busutil, sunt de acord, accept propunerile dumneavoastră, doamnă președintă, dar aș vrea să mă asigur de următorul lucru. Comisia spune că se va întâlni cu autoritățile malteze la jumătatea lunii octombrie. Și atunci eu vreau ca petiția aceasta să fie reînscrisă pe ordinea de zi a reuniunii imediat, reuniunea imediat următoare după întâlnirea dintre comisie și autoritățile malteze. Președinta, bine, de acord. Acum, dacă îmi dați voie, haideți să revenim la punctul precedent, acum că aspectele tehnice au fost rezolvate, da sau nu? Putem? Putem să ascultăm prezentarea dumneavoastră? Deci ne revenim la punctul 9, prezentarea studiului. Mulțumesc, doamna președinte. Doamnelor și domnilor deputați, Comisia PETI mi-a cerut să prezint un raport pe care l-am redactat pentru o societate de consultanță și anume Miliu LTD în ceea ce privește modul în care se aplică articolul 6 al directivei 9443 referitoare la habitate. Voi face o trecere în revistă succintă a diferitelor puncte uh, din acest raport. Aș dori să indic de asemenea faptul că acest raport se bazează mai întâi pe o constatare, și anume că există o, o, o înrăutățire constantă a modului în care sunt protejate anumite specii, anumite habitate în comunitatea europeană. și acest raport reprezintă și un răspuns din partea uh, autorităților comunitare în această încercare de a uh, proteja biodiversitatea cât mai mult posibil și de a instaura rețeaua Natura 2000 care reia rețelele de uh, care reia directiva asupra protecției uh, habitatelor din 1992 și directiva în ceea ce privește protecția păsărilor. Studiul pe care l-am redactat se concentrează în principal asupra modului în care se aplică articolul 6 în 8 state membre. Această directivă Habitate, după cum bine știți, obligă statele membre să protejeze habitatele care au fost desemnate în anumite zone biogeografice și prevede de asemenea anumite exigențe de procedură specifice în momentul în care proiecte și planuri sunt susceptibile să uh, prejudicieze acele habitate. Aș aminti pe scurt structura acestui articol 6, care se compune de câteva paragrafe. Primul paragraf, primul aliniat, prevede uh, ca o competență a statelor membre măsuri de protecție și planuri de gestiune adecvate. În cel de-al doilea aliniat se referă la măsurile de reglementare uh, Uh, pentru a preveni uh, orice formă de prejudiciu în aceste regiuni. Cel de-al treilea aliniat se referă la obligația de a realiza mai întâi un studiu de incidență în cazul în care există vreun plan sau vreun proiect care ar putea să afecteze aceste regiuni. Iar cel de-al patrulea aliniat uh, prevede anumite derogări, prevede ca anumite state, ca statele membre să poată realiza un proiect sau un plan uh, deși rezultatul studiului de impact ar fi negativ, dar asta pe, uh, în temeiul faptului că acel proiect, acea, acel plan uh, prevede, ține seama mai întâi de interesul întregii uh, societăți. O serie întreagă de consultanți au intervenit pentru această uh, uh, firmă Milieu în opt state membre. Statele membre au fost selecționate în așa fel încât să repartizăm în mod echilibrat studiile de caz. Am reținut mai multe criterii. Țări occidentale, din nordul Europei, din Europa Centrală. Am reținut de asemenea ca un al doilea criteriu un maxim de regiuni biogeografice și în final am reținut și criteriul uh, regimului juridic, uh, deci familia romano-germanică, dar de asemenea și uh, cele care țin de sistemul common law. De asemenea, printre criteriile de selecție, am ținut seama și de modul în care aceste situri contribuie la coerența întregii rețele Natura 2000 faptul că proiectele au fost uh, supuse unor studii de incidență, de impact și de asemenea și caracterul semnificativ al proiectelor. E vorba aici de proiecte mari. Uh, e vorba de autostrăzi, e vorba de eoliene, deci sunt investiții mari din punct de vedere financiar. Iar în final, toate proiectele care au fost reținute au uh, fost alese pentru că au dus la controverse ecologice, economice și sociale. Iată baza de selecție a acestor proiecte. Astfel, studiile redactate de către experții naționali se referă la proiecte importante, uh, instaurarea unor eoliene, a unor mine, a unor gropi cu uh, deșeuri periculoase, construirea unor autostrăzi, baraje, instaurarea, instalarea unor linii de înaltă tensiune. Vedeți că în total sunt cam 25 de proiecte. Pe baza acestor analize la nivel național care au fost realizate pe, uh, în urma unui chestionar foarte detaliat pe care l-am redactat eu, am reușit să fac anumite constatări și plecând de la aceste constatări am încercat să identific anumite recomandări. Primul constat, prima constatare se referă la desemnare. După cum știți, au existat întârzieri considerabile în aproape toate statele membre. Foarte multe situri sunt încă uh, fără protecție uh, iar această absență de protecție, această absență de plan de gestiune duce la agravarea uh, situației în ceea ce privește uh, biodiversitatea. O primă recomandare ar fi următoarea, să se termine uh, procedura de clasare a acestor situri cât mai repede posibil, să ne asigurăm că regimele de protecție sunt suficiente și adecvate pentru fiecare sit și fiecare sit să beneficieze de un plan de gestiune adecvat. A doua constatare se referă la natura evaluărilor care au avut loc. Studiile naționale au demonstrat că multe dintre aceste analize științifice nu erau corect întocmite din diferite motive. Spre exemplu, experții nu au ținut seama de efectele cumulative, nu au examinat eventuale alternative față de proiectele prezentate. Exista o lipsă de specializare. Ehm, experții nu erau suficient de specializați în mod interdisciplinar pentru a aborda toate aspectele. Drept recomandare, aș uh, sugera ca statele membre să încurajeze participarea opiniei publice cât mai mult posibil, ca statele membre să se asigure de faptul că experții care se ocupă cu astfel de dosare să fie independenți și eventual în momentul în care există o adevărată controversă să se poată face apel la contraexpertize. Și Dificultățile reies din faptul că foarte multe studii analizate de experții naționali demonstrează că, de fapt, conținutul evaluării e mult prea uh, slab, insuficient din punct de vedere științific. Și aici am formulat câteva recomandări. Efectele trebuie evaluate nu numai în mod abstract, teoretic, ci și în mod concret, direct, Trebuie să vedem care sunt efectele directe, defectele indirecte, efectele cumulative pe termen lung Trebuie să vedem care sunt consecințele, uh, eventual consecințe irreversibile. Deci, Experții trebuie să aibă posibilitatea să uh, analizeze toate aceste aspecte și eventual alternativele, soluțiile alternative care ar putea uh, să reprezinte o soluție viabilă. Apoi, luarea de decizii. majoritatea experților naționali au subliniat faptul că principiul de precauție este de multe ori uitat. Pe de altă parte, și asta pune probleme, pentru un anumit număr de situri prioritare. Directiva, după cum știți, cere un aviz din partea uh, Comisiei, dar statele membre de obicei uită acest aviz să-l ceară. Directiva prevede de asemenea un echilibru între diferitele interese și, în acest caz, foarte multe state membre lasă deoparte această idee de echilibru și privilegiază doar interesele economice. Acestea sunt cele care sunt prioritare și trec în fața interesului de a proteja natura. Ori directiva are acest scop principal și anume de a proteja biodiversitatea. Aici am recomandat de asemenea am câteva idei în materie de transparență și de implicație. De multe ori autoritățile locale sunt cele care iau deciziile fără ca nici măcar să facă apel la agenții specializate la nivel național în ceea ce privește protejarea biodiversității. De asemenea, cer o mai bună ponderare a intereselor și o aprofundare a diferitelor posibilități alternative, în așa fel încât cel care ia decizia să poată să ia o decizie în cunoștință de cauză și să-i adopte decizia cea mai puțin prejudiciabilă pentru natură. Aliniatul 4 al directivei prevede anumite măsuri compensatorii în momentul în care proiectul se realizează și de multe ori așa se întâmplă. Și în acest caz putem fi oarecum dezamăgiți. Când analizăm uh, rapoartele, vedem că măsurile compensatorii sunt prevăzute în mod mult prea larg, uh, dar în concret ele lipsesc și se aplică doar când proiectul a fost deja realizat, de unde reiese și riscul ca aceste măsuri să nu fie acordate, aceste compensații să nu fie acordate. De aceea cer o mai mare rigoare la nivel național uh, în așa fel încât măsurile compensatorii să garanteze într-adevăr că se vor putea compensa pierderile uh, din punct de vedere al naturii, în așa fel încât să putem păstra coerența rețelei Natura 2000. Aceste măsuri compensatorii trebuie să fie uh, prevăzute înainte ca uh, uh, proiectul să aibă loc, să fie desfășurat în mod real, în așa fel încât să evităm orice fel de comportamente egoiste. Uh, și, de asemenea, cer ca și Comisia Europeană să adopte anumite linii directoare care să specifice pentru anumite categorii de proiecte măsuri compensatorii. Un ultim punct este cel consacrat controlului. Știu că dumneavoastră sunteți uh, cei care vă ocupați de petiții și Com uh, mm, Curtea de Justiție are foarte multe decizii uh, judecătorești pe uh, baza acestui articol 6. Există din ce în ce mai multe litigii. Uh, în acest sens, cred că putem cere cetățenilor care nu au la dispoziția lor sursele, resursele financiare pentru a uh, lansa anumite studii științifice, pentru a evita anumite obstacole juridice, am putea ca aceștia să devină un fel de garanți pentru un sistem atât de complex. Deci este esențial în acest sens ca și Comisia Europeană să continue să joace un rol activ și să continue să uh, aducă în fața justiției statele membre care nu respectă articolul 6 al acestei directive. Comisia Europeană este cea care se ocupă de tratate, de uh, uh, jur, jur, legislația derivată și deci ea este cea care trebuie să vegheze la aplicarea corectă a uh, directivelor, printre care și aceasta. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult, a fost foarte interesantă uh, expunerea dumneavoastră, studiul pe care ni l-ați prezentat astăzi și, uh, cu siguranță vom avea ocazia să facem comentarii, dar înainte de toate dăm cuvântul comisiei, domnul Kramer. Mulțumesc, domnule președinte. Comisia mulțumește Parlamentului pentru acest studiu foarte interesant și foarte util și împărtășim majoritatea concluziilor din acest studiu. Natura 2000 și legislația privind păsările și habitatul, cele două directive principale, constituie elementul esențial pentru protecția biodiversității, care constituie o prioritate în clipa de față, având în vedere schimbările climatice. Numărul infracțiunilor și plângerilor um, legate de natură și mediu um, se află uh, pe locul 5 în uh, ce privește toate petițiile privind mediu, ceea ce impune o activitate din punctul nostru. Comisia uh, va lansa analize în legătură cu în toate statele membre în ce privește transpunerea acestei directive. 24 de cazuri sunt uh, în clipa de față în acțiune. Deci toate demonstrează importanța acestei legislații, dar și importanța problematicii ca atare. Ce poate face Comisia în acest context? Bineînțeles, suntem conștienți de importanța acestei directive, suntem conștienți de importanța uh, acestui proiect Natura 2000, care este unic pe plan mondial, pentru că este vorba despre 25 de mii de situri care uh, trebuie să fie conservate pentru condiții bune pentru toate speciile care trăiesc acolo. Sigur că există dificultăți pentru uh, punerea în aplicare a acestui proiect, dar această fază dificilă aproape că a fost finalizată. Am putut să creiem uh, rețelele statelor membre, mai ales în ce privește sectorul uh, marin și Trebuie să utilizăm într-o manieră eficientă acest instrument pentru a ne putea atinge obiectivele directivei. Ce poate face Comisia? De la bun început, noi am făcut eforturi extraordinare în dezvoltarea liniilor directoare, mai ales pe baza articolului 6 care a fost menționat um, amplu în acest studiu care are uh, numeroase implicații. În 2007 uh, noi am publicat o completare pentru articolele 6.3 și 6.4 pentru a interpreta cât mai în amănunt toate aceste aspecte. Și acum facem eforturi pentru a stimula dialogul cu diversele sectoare care întâmpină probleme în ce privește transpunerea acestei directive, în zona Eh, porturilor, zonele fluviale, unde noi desfășurăm activități specifice pentru a crea condiții ideale de aplicare a directivei și pentru un schimb de bune practici dobândite de statele membre. De pildă, eh, pentru dezvoltarea și utilizarea energiei eolice avem o serie de experți, inclusiv cu reprezentanți ai părților direct interesate în domeniu, și am creat un nou grup de experți unde am discutat aspecte legate de gestionarea resurselor naturale. Este un uh, grup uh, de lucru specializat care să analizeze destinația siturilor și um, o administrare pe termen lung uh, prin utilizarea metodelor de conservare, așa cum sunt ele prevăzute în articolul 6 din directiva noastră. Comisia, de asemenea, în uh, colaborare cu cei care sunt uh, chemați să implementeze această directivă, inclusiv uh, cu uh, organele uh, legislative și juridice, am organizat un program de seminarii. În uh, anul acesta avem în Bulgaria un asemenea seminar cu judecătorii pentru a îi ajuta să înțeleagă mai bine uh, modul în care abordăm noi implementarea acestei directive în statele membre. Deci, există numeroase solicitări care decurg din această directivă și noi împărtășim uh, afirmațiile din uh, studiu pentru a ca expertizele care se fac să beneficieze de independență absolută, toate aceste lucruri vor fi în continuare analizate cu atenție, urmărite de către comisie. Așteptăm planuri detaliate din statele membre pentru uh, implementarea articolului 6 de pildă. Iar dacă cerințele Comisiei nu vor fi îndeplinite, bineînțeles că asta se va considera a fi o infracțiune și, și Comisia va lua măsuri cognitive în acest sens. Cred că am spus esențialul. Încă o dată mulțumesc pentru acest studiu și nu pot decât să subliniez importanța pe care noi o acordăm uh, implementării programului Natura 2000. Mulțumesc foarte mult domnului Kramer, iar acum a, uh, au solicitat mai mulți colegi cuvântul. Se mai pot înscrie. Bun, și doamna Aukin, v-am notat. Altcineva? Bun, mulțumesc. Deci sunt patru persoane înscrise pe lista noastră. Doamna Beli. Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să mulțumesc înainte de toate pentru acest studiu, să apreciez calitatea sa și împărtășesc majoritatea concluziilor la care autorul studiului a ajuns. Aș insista pe, asupra două sau trei puncte. Primul, constat că avem o mare număr de petiții care se referă la respectarea și aplicarea directivei privind păsările și habitatele. Și în studiul care ne-a fost prezentat este clar că statele membre se străduiesc să caute uh, toate posibilitățile, toate portițele uh, pentru a încerca să blocheze aplicarea acestei directive se abandonează multe proiecte în urma unor intervenții ale cetățenilor sau a unor intervenții politice. Se poate constata că în domeniul uh, implementării directivei uh, privind habitatele nu există suficientă voință politică din partea statelor membre și uh, este necesar uh, ca la nivelul comisiei să existe stimulentele necesare sau uh, pedepsele necesare pentru ca astfel guvernele să fie obligate să implementeze prevederile. Domnul Barroso, președintele comisiei, a propus, pe de altă parte, uh, recent o revizuire a directivei Habitat și a programului Natura 2000 dar eu cred că problemele cu care ne confruntăm nu decurg din directivă, ci uh, din uh, implementarea și controlul implementării acestei directive în statele membre pentru că uh, ea ne-ar înarma cu un mecanism inteligent care să permită să integreze activitățile umane cu condițiile de protecție a mediului și uh, noi ar trebui să facem toate eforturile pentru a aplica înainte de toate această directivă și aceste mecanisme. Și în cele din urmă aș avea o întrebare pe care doresc să o adresez Comisiei. S-a spus și știm acest lucru, Comisia joacă un rol foarte important în ce privește uh, punerea în aplicare a rețelei Natura 2000. Aș vrea să știu concret având în vedere obiectivele directivei Habitat și mecanismelor Natura 2000 și obiectivele de uh, preservare a biodiversității, uh, uh, cum putem face un prim bilanț în 2010, pentru că unul a declarat anul 2010 ca fiind anul biodiversității. Noi nu trebuie să ne încetinim aplicarea propriilor programe. Aș vrea să știu din partea Comisiei care este planul său de acțiune pentru a frâna uh, pierderile în uh, domeniul biodiversității și având în vedere uh, măsurile care s-au luat, ce prevede pentru a accelera protejarea siturilor de către guvernele statelor membre. Mulțumesc. Mulțumesc, doamnei Apelier. Iar acum, domnul jean. Da, deci, Mulțumesc, domnule președinte. Cred că toți suntem de acord că implementarea uh, mecanismelor Natura 2000 ne dorim și că trebuie să protejăm siturile. Sunt de acord cu antevorbitorii. Numeroase petiții care ajung la comisia noastră dovedesc că fie există deficite de implementare a directivelor, fie că Ehm, legislațiile sunt foarte diferite și că noi avem uh, viziuni foarte diferite în legătură cu ceea ce ar trebui să facem în acest domeniu. Deci, în ghilimele, aș spune că ar fi probleme de management. Care uh, sunt, uh, de fapt, cerințele care trebuie să fie duse la îndeplinire? Atunci când e vorba de proiecte mari, când intervii brutal în natură, când distrugi natura prin uh, construcții de infrastructură, de pildă, prin mari parcuri industriale, sigur că ar trebui să te gândești exact care sunt consecințele, ce provoci de fapt naturii. Dar aș vrea să atrag atenția Comisiei și asupra unei alte probleme uh, în legătură cu proporționalitatea actelor noastre și acceptanța noastră vis-a-vis -vis de transpunerea uh, proiectului Natura 2000. Pentru că s-ar putea la un moment dat să avem și petiții de cu totul altă orientare. În țara mea există două uh, măsuri în care în mass media există mereu uh, articole critice uh, uh, Prima problemă este legată de uh, modul în care ar trebui utilizate sau desființate fostele centre în care s-au aflat trupele rusești și în care um, au fost uh, depozite de motorină în pământ săpate și uh, există efecte toxice din acest punct de vedere, cum scăpăm de ele? Cum putem să sanăm din acest punct de vedere aceste zone. Sunt probleme. Oamenii uh, nu au răbdare cu noi. Pe de o parte le spunem există încă riscul să pătrundem în aceste zone pentru că sunt reziduri de muniție aici și este dificil să scap de toate acestea. O altă problemă. Din regiunea mea, din Saxonia, de unde provin, există șine de cale ferată care între timp ă, nu mai sunt utilizate, sunt așa numitele linii moarte și ă, aici, de fapt, am dorit să facem piste pentru bicicletă. Dar dacă vrei uh, să le permiți bicicliștilor să treacă pe aici, avem dificultăți cu aplicarea Natura 2000 pentru că s-au făcut tot felul de studii, există tot felul de dispute, ceartă între o comună și alta. Um, noi protejăm, dorim să protejăm spațiile vitale, dorim să protejăm și spațiile naturale, dar de multe ori uh, noi ne um, autodiscredităm prin piedicile birocratice pe care ni le creăm. Uneori ar trebui să putem renunța la expertize ample care necesită timp și bani și să putem fi mai eficienți și în favoarea oamenilor, pentru că noi doar cu oamenii și nu împotriva oamenilor putem să protejăm și natura. Aceasta a fost uh, intervenția mea. Doamna Hawkins. Mulțumesc, am să vorbesc în limba mea maternă. Înainte de toate, aș dori să mulțumesc pentru activitatea uh, care a fost uh, desfășurată aici și um, o mulțumire ceva mai ezitantă aș adresa Comisiei, pentru că am unele experiențe nefericite în ce privește bunele intenții și voința Comisiei de uh, a da curs tuturor cerințelor directivei privind habitatele, pentru că este una dintre cele mai populare directive atunci când este vorba de a comenta activitățile pe plan comunitar. Uniunea Europeană aici se dovedește a fi o instituție eminentă care într-adevăr încearcă să găsească soluții pentru problemele de maximă actualitate. Uneori sigur că este greu să explici aceste lucruri în uh, țările noastre, în regiunile noastre, dar este responsabilitatea noastră ca oameni politici să pledăm pentru aceste lucruri. Să spunem că trebuie să protejăm natura pentru că altfel prețul pe care îl vom plăti va fi foarte mare. La Ă, ă, Göteborg în 2000 s-a spus că trebuie să păstrăm biodiversitatea, că trebuie să frânăm ă, distrugerea naturii. Noi repetăm aceste aspecte. Vreau să vă spun că pentru grupul verzilor a fost un șoc când ne-a vizitat domnul Barroso și în momentul în care l-am întrebat care sunt uh, Uh, problemele care pot să uh, decurgă din Natura 2000, de ce există atâtea rezerve, de ce a fost returnat de atâtea ori acest document, nu a avut uh, răspunsuri clare. A spus mereu că noi trebuie să sprijinim și uh, alternativele, că nu s-a uh, aplicat principiul uh, prevenirii, precauției, uh, că ar trebui folosite niște principii primitive în acest domeniu care trebuie să fie respectate. Mie mi s-a părut că aici Comisia a dovedit slăbiciuni. Nu doar țările membre, și Comisia a fost slabă. Dar domnul Barocon a spus vom uh, rediscuta, vom reevalua aceste directive. Acesta a fost răspunsul său de ce texte care sunt foarte bune ar trebui să fie revizuite? Eu vreau să aflu foarte clar de ce există la nivelul Comisiei uh, o asemenea intenție. Pentru că dacă ceva nu este greșit, dacă ceva nu este depășit, de ce să uh, schimbăm? Iată câte petiții mai avem în legătură cu această problemă. Eu cred că vom primi un răspuns clar din partea Comisiei, îl merităm. Eu vreau să progresăm în acest domeniu pe baza a ceea ce am elaborat deja. Altfel, vom urmări cu maximă atenție ce ni se întâmplă și vom încerca să uh, ne și opunem, pentru că și în țara mea eu aș găsi sprijin pentru asta. În niciun caz nu ă, vreau să cedăm deloc. Trebuie să ne urmărim marile obiective pe care această directivă le servește foarte bine. Mulțumesc! Doamna de Bru, mulțumesc și eu doresc să vă mulțumesc, domnule expert, pentru raportul pe care ne l-ați prezentat. Vreau să spun mai multe lucruri. Mai întâi, faptul că ați spus foarte clar că există o mare problemă cu desemnarea siturilor și faptul că ele, unele din ele au fost desemnate cu mare întârziere și că există și multe site-uri, mă scuzați, unde încă nu există planuri corecte de gestionare și că nu există uh, uh, posibilități pentru ca obiectivele de protejare a biodiversității să fie atinse din cauza acestor lacune de gestionare. Și s-a văzut la scară mondială că efectele nocive pentru biodiversitate uh, pot să fie cuprinse între 1,4 și 3,5 trilioane de uh, dolari. Este o sumă enormă, deci, în general, când se privilegiază dezvoltarea economică în detrimentul respectării mediului înconjurător, până la urmă uh, se ajunge la nivel global la um, o pierdere economică, deci nu numai mediul are de pierdut, ci și economia în uh, ultimă instanță. De aceea protejarea mediului nu este de neglijat. De aceea, încă o dată, salut existența grupului de lucru de la comisie, mai ales dacă se vor ocupa de estuare și de efectele industriilor extractive. Și vreau să știu cât de um, um, înaintată e munca lor, când vor putea să publice niște linii directoare și rog mai ales statele membre, pentru că ele sunt cele care au puterea de acțiune, să încerce să își rezolve uh, deficitele de implementare. Aș dori de asemenea să se facă schimb de bune practici și să se asigure uh, stagii de formare pentru noile state membre. În Bulgaria, de exemplu, uh, am văzut că există dificultăți. La ultima reuniune am discutat despre asta. Și chiar dacă niciun stat nu are vreo, excu- uh, vreo scuză, dacă unele dintre ele au nevoie de mai mult timp uh, pentru a implementa legislația, dacă au nevoie de experți, de consiliere, e normal să le fie acordat acest ajutor. Pentru că multe state pun preț pe acest ajutor care le este oferit și pe informațiile suplimentare care le pot ajuta să um, aplice mai bine uh, directivele. Experiența ne um, învață că Comisia trebuie să fie mult mai uh, reactivă atunci când lansează proceduri de uh, nerespectare a dreptului comunitar. Raportul arată că potrivit tuturor uh, indicelor, nu vom reuși să ne atingem obiectivele uh, cu privire la protejarea biodiversității și pentru protejarea ecosistemelor. De aceea, evident, ne trebuie mult mai multă uh, capacitate de acțiune și de prevenire a efectelor nocive asupra mediului înconjurător. Președinta, domnul Boștinaru acum madame la présidente je veux tout d'abord remercier monsieur le professeur pour Mulțumesc, doamnă președinte, vreau să mulțumesc domnului profesor. În legătură cu aplicarea directivei Habitat, este adevărat, există un conflict mai degrabă economic sau între interesele economice și cele apărate și promovate de directiva Habitat și mă refer fie la industria turistică mă refer la uh, politicile de dezvoltare a surselor de energie regenerabile inclusiv în românia e o, discută astăzi, o discuție și o dispută despre energia eoliană și impactul instalării centralelor asupra uh, traseelor păsărilor migratoare. Dar ceea ce pune în evidență studiul și preocupă pe membrii Comisiei de Petiții este, în primul rând, durata foarte mare a reacției. Din momentul în care se ia în discuție impactul unei, unui proiect economic asupra habitatului, până la momentul în, la care se ajunge la o decizie finală, într-un sens sau în altul. Când spun acest lucru, mă refer la faptul că, pe de o parte, statele naționale cooperează foarte puțin, sunt extrem de reticente și sunt mai degrabă partizanele intereselor economice pe de altă parte comisia europeană reacionează cu o lentoare cel puin cel puțin uh, ameliorabilă ca să rămân foarte prudent i politicos. când se ajunge la procedura de infringement aceasta poate să dureze câiva ani de zile i în tot acest timp dacă se ajunge finalmente la o decizie, ea este întâi de toate post factum, iar pentru biodiversitate este de mai degrabă post mortem. Ori aici, propunerea mea este ca noua comisie să fixeze ca o prioritate a activității sale următoarele. 1 să construiască nu doar o practică juridică comună în spațiul celor 27 de state membre, cum a început, ci și un timp de reacție comun la scara celor 27 de state membre. Pentru că fiecare stat reacționează sau transferă la competențele naționale reacția și atunci Comisia așteaptă până la calendele grecești și lucrurile continuă să, de, să se deterioreze trebuie ca în cadrul Comisiei și apoi în cadrul Consiliului să convenim un timp de reacție comun la scara Uniunii Europene atunci când este vorba de un fapt care aduce o atingere semnificativă europeană directivei Habitat. Al doilea element, în opinia mea, este acela de a negocia și de a pune pe agenda dialogului dintre Uniunea Europeană și statele nemembre, mai ales vecine, subiectele care țin de directiva Habitat. De ce? Pentru că întotdeauna consecințele sunt transfrontaliere, iar efectele sunt cumulative. Mă refer fie la natura relațiilor cu Rusia, Marea Baltică și proiectul Nord Stream a evidențiat faptul că Rusia a aderat la Convenția ESPO, dar n-a ratificat-o Rusia nu este parte a angajamentelor juridice europene, dar Uniunea Europeană poate include, prin natura relațiilor de parteneriat cu Rusia, nu doar în cadrul relațiilor privitoare la uh, resursele de energie, problematica ce ține de efectele transfrontaliere și cumulative ale uh, directivei Habitat sau de uh, natura relațiilor dintre Uniunea Europeană și Ucraina. Mă refer la Marea Neagră, în cazul României, unde Uniunea Europeană a oferit vreme de vreo trei ani de zile efecte eminamente platonice când era vorba de canalul Băstroie. Ori eu cred că Uniunea Europeană, vorbind în numele celor 27 și promovând interesele celor 27, poate promova ca și Uniunea Europeană interesele care țin de Natura 2000 și de habitat în dialogul dintre Uniune și partenerii săi. Mulțumesc! Mulțumesc, domnule Bostinaru. Dau acum cuvântul reprezentantului Comisiei, domnul Kramer. Merci, Mulțumesc, doamna președinte. Iată un număr uh, important de întrebări și sugestii la care voi încerca să răspund, poate doar în parte. Uh, mai întâi, ceea ce aș dori să vă spun este că în foarte multe state membre există anumite probleme de uh, înțelegere în opinia publică asupra ce anume înseamnă exact directiva uh, Habitat și ce înseamnă anume rețeaua Natura 2000. Am ascultat anumite critici sau intervenții, spunând că de multe ori proiectele cel puțin asta este impresia generală, că proiectele sunt limitate sau sunt îngreunate, că există bariere mult prea multe Uh, dar această directivă Habitat permite dezvoltarea durabilă și dezvoltarea unor proiecte care să fie în armonie cu nevoia de a proteja biodiversitatea. Dacă în anumite cazuri uh, punerea în aplicare uneori exagerată există, ea este la nivel local și astfel avem impresia că există obstacole inutile. Dar acest lucru nu intră în spiritul directivei. Directiva prevede că, încă în momentul în care există un proiect de dezvoltare, acesta să poată fi realizat cu condiția ca impactul acestui proiect să fie studiat în mod adecvat și cu condiția ca acest proiect să țină seama de nevoile de protecție ale biodiversității biodiversității. De multe ori probleme apar și din cauza faptului că proiectele sunt uh, uh desfășurate într-un mod clasic, și anume, se realizează proiectele pe criterii economice, după care la sfârșit se face studiul de impact și ne dăm seama că există și efecte colaterale nocive asupra biodiversității. Deci aici e nevoie de o schimbare de mentalitate. Proiectele care sunt stabilite, sunt create, hotărâte de către autorii proiectului, uh, trebuie să respecte și următorul criteriu, să se țină seama încă de în faza incipientă de această nevoie de protecție a biodiversității. Este clar că dacă nu ținem seama de acest lucru foarte devreme, încă de la bun început, ne confruntăm cu probleme la sfârșit. Deci acest aspect de comunicare este unul foarte important și el poate contribui la o mai bună acceptare, înțelegere a directivei, a felului în care aceasta funcționează și a modului în care aceasta poate fi aplicată în sectoare uh, cu caracter economic. Am avut suficiente contacte cu statele membre. Noi întotdeauna am încercat să promovăm această, această um, abordare. E vorba de abordarea Working with Nature uh, în limba engleză și e fapt e vorba de articole, de, de proiecte care, odată ce intră sub incidența articolului 6, uh, uh, au evitat problemele finale tocmai pentru că au ținut seama încă de la bun început de toate criteriile și de faptul că încă de la bun început s-au prevăzut măsuri compensatorii. Iată deci o primă observație cu privire la modul în care este acceptată și înțeleasă la nivel național și local această directivă. Există o mare neînțelegere asupra faptului că rețeaua Natura 2000 ar fi un fel de proiect care ar împiedica uh, ca anumite situri, știu eu, uh, crearea unui, unui, unui, um, unei căi ferate sau alte proiecte de acest gen. Nu, nu le împiedicăm ci încercăm să le integrăm. Ce va face Comisia pe viitor? Ea va încerca să vadă cum va funcționa programul de punere în aplicare uh, hotărât de către Parlament și Consiliu, vom vedea monitorizarea acestuia, uh, cum anume acesta se desfășoară concret și prin această acțiune de monitorizare acordăm o prioritate absolută modului în care sunt uh, instaurate și gestionate aceste măsuri legate de rețeaua Natura 2000. E nevoie de o gestiune coerentă și eficientă. Comisia își îndeplinește rolul său în mod proactiv tocmai pentru a îmbunătăți această punere în aplicare. Dar, în ceea ce privește latura infracțiune, bineînțeles, aceasta este o latură care încă va fi în vigoare în continuare și, dacă este cazul, procedurile de infracțiuni vor fi lansate în temeiul articolului 226. E adevărat că anumite state membre întârzie foarte mult. Există scrisori recomandate care sunt trimise acestor state membre, există dosare care sunt în curs. conflictul acesta dintre latura economică și latura biodiversității. Da, e drept, există acest conflict. Însă directiva este un instrument deosebit de bun pentru a încerca să conciliem aceste două laturi. Acum, în ceea ce privește eventuala revizuire a directivei, dar să vă spun, eu consider că această directivă este foarte bună. Avem două directive. Directiva păsări din uh, 79 și directiva Habitat din 92. Aceste două directive funcționează în paralel. Dacă o revizuire va fi necesară, acest lucru se va face ca urmare a, evaluare, a program, evaluării programului de acțiune după 2010 și se va face ca urmare a evaluării raportului articolului 17 uh, asupra punerea în aplic- punerii în aplicare și a măsurilor de protejare a anumitor specii în Uniunea Europeană. Acest raport a fost publicat în acesta și a demonstrat că încă mai sunt probleme în acest sens. Dacă va fi nevoie de o revizuire, aceasta se va face pentru ca acest instrument legislativ să fie și mai eficient. Însă, nu vom face o revizuire doar pentru a slăbi acest instrument, ci din potrivă pentru a-l întări, pentru a proteja biodiversitatea. Cred că am răspuns astfel la marea majoritate a întrebărilor, având în vedere că timpul este limitat, mă voi, mă voi opri aici. Mulțumesc, doamna președinte și eu vă mulțumesc la rândul meu și de asemenea doresc să mulțumesc și domnului profesor Sadler pentru raportul său. Cred că nu mai sunt alte intervenții în acest sens. Cu siguranță că domnul Sadler va rămâne la dispoziția noastră pentru eventuale alte întrebări. Și acum ne întoarcem la ordinea noastră de zi și trecem la petiția următoare. E vorba de numărul 11, petiția 543 pe 2008, petiție depusă de Carlos Rios Torres, cetățean spaniol, este prezentă Isabel Lorenco de Faria din uh, partea Comisiei Europene și doresc să-i dau imediat cuvântul. Um, Mulțumesc foarte mult. S-a făcut o comunicare pentru această comisie în momentul în care s-a primit petiția, indicându-se că nu există niciun fel de evidențe în legătură cu utilizarea instrumentelor necesare privind încălcarea directivei referitoare la păsări. Este vorba despre construcția unui pod în cadrul uh, proiectelor naționale. S-au solicitat informații suplimentare petiționarului și acesta a trimis comisiei o serie întreagă de documente, inclusiv din partea autorităților, care dovedesc că impactul proiectului a fost evaluat și s-a ajuns la concluzia că nu afectează integritatea sitului. Autorizația care a fost acordată pentru realizarea acestui proiect a conținut o serie întreagă de eh, măsuri de eh, diminuare a efectelor asupra mediului. În momentul în care ne-au fost trimise aceste informații suplimentare, eh, petiționarul nu a pus în sub semnul întrebării uh, competența autorităților din Spania care au răspuns. Se pare că nu există niciun fel de încălcare a legislației europene privind protecția mediului. Mulțumesc!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 et d'une économie raisonnable, puisqu'il coûterait trois cents millions d'euros au moins, hors coûts environnementaux. Le territoire communal de Mardier, dans le Loiret, est protégé. Am putea să facem economii rezonabile în valoare de 300 de milioane de euro dacă aceste poduri nu ar fi construite și noi am putea în felul acesta și să nu extindem proiectele urbane. De multă vreme eh, noi încercăm să protejăm această zonă, dar din păcate și eh, luarea în clipa de față este considerată ca fiind eh, o zonă de protecție specială sub directiva referitoare la habitat. Noi dispunem în această zonă de un număr mare de specii de păsări protejate 40 de specii sunt protejate pe plan european și 15 sunt chiar expuse în clipa de față. Noi le menționăm în anexa 1 um, din uh, directiva privind păsările. E bine, din păcate, chiar și uh, mamifere, cum sunt uh, castorii și nutriile, um, trăiesc în această regiune și care ar trebui să fie protejate în continuare. Și eu Uh, știu că există ambiție pe plan european ca aceste specii de mamifere să fie protejate. Există o mare bogăție naturală în această zonă și, de altfel, și uh, Comisia PETI a primit uh, numeroase demersuri din partea cetățenilor pentru a proteja acest peisaj magic, iar noi în 1996 ne-am propus să protejăm toate aceste specii. Am fi putut să facem acest lucru dacă uh, podurile care sunt proiectate nu ar fi uh, pus în pericol uh, protecția acestor specii. Și ar fi fost mai scurt cu 35 de metri față de proiectul care există în clipa de față proiectul care s-a decis, uh, fără nicio altă posibilitate de alternativă, nici măcar nu a fost uh, studiat. Uh, asta se constată și datorită faptului că prefectul a respins acest proiect, dar până la urmă s-au găsit tot felul de justificări noi uh, avem dovezi că de fapt au fost uh, falsificate expertizele sub diverse uh, pretexte. Există uh, proteste din partea cetățenilor, dar uh, președintele um, administrației locale în continuare a încurajat aceste uh, lucrări publice în cadrul unor proiecte de parteneriat public-private. Noi contestăm însă aceste parteneriate, comprind petiția noastră din 2009. Noi ar trebui să beneficiem de uh, acces la uh, informație și la justiție. Eu confirm faptul că chiar dacă anumite aspecte sunt, din punctul nostru de vedere, uh, obligatorii, noi uh, trebuie să încercăm să ne apărăm și să protejăm această uh, zonă. Eu sunt în continuare împotriva traseului care a fost stabilit pentru aceste construcții și noi uh, sperăm să putem să îl împiedicăm. Certific faptul că uh, am ascultat cu atenție toate explicațiile care ne-au fost date. Sperăm ca argumentele noastre să fie luate în seamă de cei care sunt responsabili de aplicarea directivelor europene și că ni se vor furniza date clare Confirm faptul că deplasarea acestor proiecte din siturile amenințate ar trebui să fie realizate, pentru că altfel traversarea luarei conform acestor proiecte um, ar crea probleme. Ele nu pot fi justificate ca fiind utilități publice de uh, prim interes. De altfel, uh, și prin deciziile care s-au luat uh, la nivelul Parlamentului nostru s-a constatat că aceste proiecte constituie o amenințare serioasă la adresa proiectelor gen Natura 2000. Noi sperăm ca la nivelul Consiliului General să se revadă aceste proiecte. Nu ne îndoim de faptul că uh, și la nivelul Comisiei PETI uh, aceste demersuri ale autorităților franceze vor fi urmărite cu maximă atenție pentru că uh, dacă ele vor continua în uh, a impune aceste proiecte, va exista o încălcare a legislației europene și am putea să ne adresăm curții europene. Dar noi suntem în continuare neliniștiți în legătură cu aceste proiecte pentru că există în clipa de față o foaie de parcurs care ar putea să predea proiectul unor, unor uh, firme private ar fi uh, amenințări clare la uh, încălcarea directivei și uh, noi ar trebui să ne adresăm justiției dacă nu va fi sancționată această atitudine. Deja accesul la justiția administrativă franceză ne-a fost într-un fel blocată uh, având în vedere că contestațiile noastre încă nu au uh, concluzii decizionale. Dar noi ar trebui să constrângem statele ca în atitudinea lor vis-a-vis -vis de uh, mediul înconjurător să uh, furnizeze date cetățenilor. Franța până acum nu și-a schimbat practicile în acest domeniu, uh, și petiția noastră pe care dumneavoastră ați considerat-o admisibilă, este vorba de petiția din 613 pe 2009, ar trebui din acest punct de vedere să stăvilească transmiterea acestor proiecte în mâini private. Noi pe 19 martie 2009 cunoaștem că s-a votat deja atribuirea unei sume imense pentru realizarea acestor proiecte. Noi trebuie să dovedim că nu au existat, nu s-au furnizat alternative uh, satisfăcătoare uh, vis-a-vis -vis de acest proiect și nici răspunsuri în legătură cu petiția noastră care are patru puncte de încălcare a legislației deci uh, nu am fost tratați cu uh, respectul necesar în legătură cu demersul nostru și noi uh, putem confirma că schimbarea acestui traseu până acum nu este um, nu, nu are perspective. Deci, părerea noastră este că este încălcată directiva și trebuie să acuzăm, să găsim responsabilii pentru această atitudine. Comisia uh, pentru petiție a susținut uh, punctul nostru de vedere și cauza, lucru pentru care suntem foarte recunoscători. Franța uh, așteaptă ca transportul rutier să fie reorientat pe uh, trasee mai durabile și să găsim o formulă de păstrare a biodiversității. Din păcate, proiectele actuale uh, nu pot fi uh, modificate. Toate proiectele legate de infrastructură pe care noi le-am contestat uh, nu au avut uh, câștig de cauză în realitate. Deci fie instituțiile europene vor avea forța necesară de a-și impune implementarea directivelor, uh, care să permită să nu se producă această degradare suplimentară a habitatului din zona Luarei. Noi sperăm că acest lucru să mai, se mai poate realiza pentru ca pagubele, prejudiciile să nu fie de neînlocuit. David Grimont, per la Comisie. Mulțumesc, spune doamna președinte. Ascultăm acum opinia din partea Comisiei. Doamna președinte, onorați membrii ai Parlamentului, domnule petiționar, vă mulțumesc pentru faptul că îmi dați ocazia să vă prezint o stare actuală a lucrurilor în acest dosar. Mai întâi, Comisia dorește să sublinieze faptul că a urmărit îndeaproape și de foarte multă vreme acest dosar, a intervenit de mai multe ori în Comisia de Petiții pentru a prezenta starea lucrurilor. Din ultimele informații care ne-au fost comunicate din partea autorităților franceze, am aflat că printre proiectele de pod, chiar și podul de la Jargo, nu există nici o autorizație care să fi fost acordată. Autoritățile franceze ne-au spus că studiile de impact uh, de mediu uh, în uh, cadrul rețelei Natura 2000 nu au fost finalizate, ci vor fi finalizate doar în septembrie 2010. 10. Ni s-a spus de asemenea că studiul cu suplimentar de incidență ca urmare a cerinței adresate de către Comisia PETI pentru a vedea care sunt impactele, impacturile cumulative ale acestor uh, uh poduri asupra râului Loar, nici acest impact, studiu de impact nu a fost finalizat. Într-adevăr, decizii au fost luate de către Consiliul General al Regiunii, dar, deocamdată, acest proiect nu beneficiază de nicio autorizație. Uh, amintim de asemenea faptul că în acest cadru opinia publică are dreptul de a lua parte la procesul de decizii. Avem o directivă în acest sens, 85, uh, 135 modificată de directiva 2435, care se referă la transpunerea legislației comunitare în legislația națională și, bineînțeles, avem și directiva 92-94 și anume directiva Habitat în ceea ce privește directiva 85-135. Uh, acolo se prevede că uh, opinia publică să poată participa la dezbateri în momentul în care informațiile relative la anexa 4, și anume informații care descriu concret proiectul, uh, impactul acestuia asupra mediului, Uh, măsurile care sunt prevăzute pentru a reduce, pentru a uh, minimiza acest impact și schițează și alternative, uh, în momentul în care există aceste informații. Dar, în momentul de față, autoritățile franceze spun că nu ne aflăm absolut deloc în această etapă. Ne aflăm doar în etapa elaborării studiului de impact. Autoritățile locale, județene, au bineînțeles dreptul să uh, își dorească să aibă astfel de proiecte de amenajare rutieră, chiar și uh, poduri. Dar asta nu înseamnă că aceste proiecte vor obține autorizația necesară din partea autorităților publice care să le permită corealizarea concretă a acestor proiecte. Încă nu ne aflăm absolut deloc în această etapă. Autoritățile franceze ne-au spus că această solicitare de autorizație eventual se va face în ianuarie 2011 de-abia. În acest caz, Comisia Europeană are intenția, așa cum a făcut-o în ultimele luni, în ultimii ani, să ceară autorităților franceze o actualizare a ă, stării de fapt și asta referitor la proiectul de parteneriat public-privat. Am să-i uh, rog pe colegii mei de la uh, DG piață, care vă vor descrie care este legislația comunitară care se aplică în acest sens, uh, dar în ceea ce mă privește pot să vă spun că din relatările uh, autorităților franceze, acest parteneriat public-privat încă în momentul de față nu există în mod oficial. Faptul că autoritățile locale doresc să aloce una, o, anumite fonduri pentru un eventual parteneriat nu prejudiciază în niciun fel procedura strictă de acordare a autorizației. Administrația locală poate să prevadă în bugetul său o sumă pentru un anumit proiect, dar asta nu înseamnă neapărat că acel proiect se va și realiza. În cazul acesta concret, Va exista o anchetă publică, aceasta va permite tuturor cetățenilor să aibă acces la toate informațiile așa cum sunt ele prevăzute în directivă și Comisia Europeană va monitoriza această consultare publică foarte îndeaproape. Noi cerem autorităților franceze să facă studii de incidență în ceea ce privește rețeaua Natura 2000, studii de incidență suplimentare pentru efectele cumulative, în așa fel încât uh, să garanteze, în virtutea directivei Habitat, faptul că niciun proiect autorizat nu va avea un impact negativ asupra acestui sit al râului Loar. Vă mulțumesc pentru atenție! Grazie. Non so se vuole Mulțumesc. Nu știu dacă mai dorește cineva să intervină din partea comisiei sau poate că uh, această interven- intervenție este deja suficientă? Bună intervenire! Doriți să interveniți? Spune doamna președinte. Mulțumesc, doamna președinte. Voi încerca să vă explic lucrurile pe scurt. Trei precizări sunt necesare și asta se referă la elementele care sunt Uh, referitoare la uh, cea de-a doua petiție și anume 613 pe 2009 în legătură cu utilizarea inadmisibilă a unui acord de parteneriat public-privat pentru construirea podului Mardie. M-aș referi aici la modalitățile în care se operează acest uh, parteneriat contractual între public și privat. Aceste modalități nu sunt acoperite în mod general de către prevederi europene, iar contractul de parteneriat, uh, așa cum este el prevăzut aici de către Consiliul General Loire, este un contract care ține doar de prevederile naționale, și anume de o ordonanță. Chiar dacă există o anumită referință la condițiile de acordare a uh, acestui contract la anumite uh, prevederi comunitare, uh, nu putem să utilizăm această referință ca mijloc de presiune sau de intervenție. Nu putem să afirmăm că aceste autorități au încălcat prevederi comunitare. Acum, în ceea ce privește contractul, există prevederi europene, acestea sunt uh, reluate în petiție și Consiliul General Loare, indiferent care ar fi situația în care se află, indiferent care va fi alegerea sa finală, va trebui, pentru a avea acest contract public-privat, va trebui să lanseze uh, o procedură publică de achiziții. Dar, din câte am înțeles, deocamdată nu ne aflăm încă în acest stadiu. Această procedură de achiziții publice este o procedură îndelungată și nu putem încă de pe acum să știm care vor fi partenerii fără de care am avea o problemă. Nu știm care va fi partenerul privat ce va câștiga acest contract ca urmare a achizițiilor publice și, în orice caz, parteneriatul nu va putea fi finalizat în mod oficial decât în urma acestei proceduri de achiziții publice. Tre- există anumite condiții care trebuie să fie respectate, cerințe europene, ar putea să fie o procedură de achiziții publice de tip clasic, uh, Există cerințe ce trebuie îndeplinite, există al- și alte posibilități și acesta este punctul la care aș fi vrut să mă refer în final. Există și proceduri de recurs. Și asta înainte de finalizarea contractului, pentru că petiționarea are dreptate. Odată ce contractul este semnat, oficializat, atunci e mult mai greu să, îl, uh, să intervii. Deci vedeți că există o serie întreagă de prevederi comunitare, de posibilități de recurs, de apel Uh, destul de specifice, se prevăd anumite constrângeri uh, pe care autoritățile publice trebuie să le respecte, chiar dacă, și asta e adevărat, modalitățile uh, de acțiune sunt mai puțin importante în acest caz, pentru că aici această noțiune este mai restrânsă. Dar Posibilitățile există și împreună cu colegii noștri de la cealaltă direcție generală uh, și anume cea de protecție a mediului vom urmări îndeaproape acest dosar. Și dacă fapte demonstrează că procedura de achiziții publice nu a fost corectă, atunci am putea să ne adresăm autorităților franceze uh, la momentul potrivit. Vă mulțumesc pentru atenție. Grazie, credo că... Mulțumesc. Cu siguranță că această petiție va rămâne deschisă și acum v-aș propune să trecem la punctul 13. E vorba de petiția prezentată de Olivier Pereon. Petiționarul este prezent și de asemenea este prezent Jean-Paul de Clerc, președinte uh, al asociației Sindicatului Muncitorilor din Mlaștinile uh, Sărate. Și dau cuvântul. Mulțumesc, doamna președinte. Eu sunt muncitor în sectorul Mlaștinilor Sărate și reprezint sindicatul acestor muncitori din regiunea Gherand și Metz. Doamna președinte, doamnelor și domnilor, vă mulțumim faptul că ați reținut această petiție și faptul că ne-ați dat posibilitatea să o prezentăm. Petiția noastră se referă la un proiect de construcții pe un sit care se află în, la marginea mlaștinilor sărate. Este foarte important să nu uităm că este vorba despre mlaștinile sărate, cele mai extinse din Europa și aici avem una din puținele meserii agricole, cultivatorul de uh, scoici, care nu folosește nici îngrășăminte chimice și niciun fel de uh, uh, mijloace mecanice. acești oameni nu produc numai sare, e vorba de, mă scuzați, nu de producători de scoci, de produc, ci de cei care uh, culeg sare din apa mării și ei au nevoie să fie protejați pentru a favoriza dezvoltarea durabilă și solidaritatea. Propriul lor instrument de lucru este dependent de protejarea acestor situri, pentru că aici se produce o sare de renume internațional vreau să reamintesc faptul că în regiune 450 de persoane practică această meserie și generăm o cifră de afaceri mai mare de, 4, de 20 de milioane de euro. Acest sit deja a uh, uh făcut obiectul dorinței promotorilor uh, imobiliari de a construi acolo centre comerciale și locuri de parcare. Pentru că ei tot timpul încearcă să folosească aceste situri și astăzi mai mult de 70% din siturile de mlaștini sărate au fost folosite în alte scopuri. Și acum dau cuvântul domnului Jean-Paul de Clare. Mai mulți aleși locali au considerat că aceste zone sunt spații care ar putea să fie deschise urbanizării. Terenul pentru care primarul din Gerand a dat permisul de construcție pe care îl contestăm este situat pe o insulă care alimentează un sfert din aceste mlaștini sărate, ceea ce se vede foarte bine pe fotografiile pe care le-am uh, anexat fotografiile numele, uh, numărul 2 și 3. Această insulă este traversată de o cale ferată care a dus la uh, uh construirea primelor imobile cu fața spre mare. primarul din Gerand a vrut să își termine opera de urbanizare a ceea ce el considera ca o zonă care este în mod inutil uh, virgină de orice fel de construcție. Și a făcut asta atunci când a eliberat acest permis de construcție. Acest permis vine după un prim proiect care a fost anulat de Consiliul de Stat. Pe fotografie în verde puteți să vedeți acest perimetru Natura 2000. Ca să continui cu cronologia faptelor, primarul din Gerand, încă din 13 septembrie 2005, a știut și chiar și înainte că terenul respectiv era înscris în acest perimetru care urma să fie clasat Natura 2000. faptul că această hotărâre ministerială a intervenit după semnarea, după eliberarea permisului de construcție, nu ar trebui să fie un argument împotriva uh, cererii noastre. Faptul că s-a acordat acest permis de construcție pentru 23 de locuințe uh, locale și un um, azil de bătrân cu o capacitate de 80 de paturi precum și un cazinou, putem spune că primarul din Gherand a violat cu bună știință directiva din 1992, directiva 4392 din 21 mai 92. Trebuie să reamintesc faptul că aceste mlaștini au fost deja obiectul unei prime uh, clasări în categoria site-urilor Natura 2000. Și o construcție imediat lângă acest sit care este ultra protejat se împotrivește obiectivelor acestor uh, uh, uh, situri care sunt reglementate. Atunci când se spune că primarul nu a ținut cont de Uh, de, prevederile europene în hotărârea de justiție, noi nu suntem de acord. Noi considerăm că el nu a respectat datoria care îi revenea de Noi considerăm că atunci când ministrul a hotărât să nu um, acorde o decizie, spunând că afacerea era în curs de derulare în fața tribunalelor. Și de asemenea, noi considerăm că statul francez când a așteptat anul 2006 pentru a valida un perimetru Natura 2000 inițiat din 1979, a uh, comis o greșeală și a dat posibilitatea um, promotorilor imobiliari să elaboreze aceste proiecte pe aceste zone fragile. În cazul uh, stabilirea acestui perimetru, statul francez a menținut zona noastră și acest lucru nu a fost niciodată repus în discuție de membrii Comitetului de Pilotare. Este clar astăzi că acest sit nu trebuie să fie urbanizat. Trebuie să mai notăm faptul că comunitatea a elaborat un nou proiect lângă situl uh, um, acestei uh, firme, ferma cazinoului. Între timp, un nou primar a fost ales la Gerant și acesta este împotriva proiectului imobiliar. Și toți aleșii locali spun că eliberarea acestui permis de construcție a fost o greșeală. Pe de altă parte, Consiliul General a respins construcțiile pe o parte din acest teren pentru ca el să rămână un sit natural. Doamnelor și domnilor, vă rog frumos să constatați aceste fapte și să reamintiți autorităților franceze că pentru a respecta directiva 2000 nu e suficient să semneze hotărâri ministeriale care să stabilească numai perimetre. Dacă nimic nu este făcut în practică pentru a opri orice fel de măsură și ca să pună capăt acestei situații. Oh. Grazie voi. Allora adesso... Mulțumesc. Iar acum opinia Comisiei. Joseph Understatement. Ah. Doamnă președintă, doamnelor și domnilor parlamentari, dacă îmi permiteți, pot să Dau cuvântul colegului meu. Doamnă președintă, doamnelor și domnilor, domnilor petiționare. În uh, tratarea acestui petiții, aș vrea să precizez cadrul juridic comunitar aplicabil în această speță. Petiționarii au adus pe bună dreptate uh, aminte de faptul că timingul din momentul avizului de construcție și momentul extinderii perimetrului uh, este uh, fundamental. Avizul de construcție a fost uh, acordat înainte de o hotărâre la nivelul ministerial pentru stabilirea acestui perimetru de protecție. Deci, diferența între data în care a fost alcătuit avizul și uh, decizia, proiectul nu se afla într-o zonă de protecție specială, ci într-o zonă care urma să uh, devină acest lucru. Deci perimetrul la care ne referim era desemnat deja ca fiind ZICO în legislația uh, franceză pentru protecția păsărilor. Conform hotărârilor uh, Curții de Justiție, corupție în Europa, autoritățile n-ar fi fost autorizate să facă acest lucru. Articolul 6, aliniatul 3 al directivei Habitat nu se aplică, dar articolul 4, aliniatul 4 privind directiva 4 pentru păsări. Acesta era aplicabil. Trebuie să se ia măsurile adecvate pentru a proteja zonele Uh, care urmează să fie considerate zone de protecție, astfel încât niciun fel de perturbație să nu se producă asupra uh, comportamentului păsărilor. Deci, acest regim de protecție asigurat de articolul 4, aliniatul 4, este mai strict decât ceea ce ar fi fost uh, prevăzut în articolul 6, aliniatul 3, privind directiva habitatului. Deci, asta a fost observația mea. Doream să amintesc de cadrul juridic comunitar aplicabil. Este uh, un aspect tehnic legat de acest dosar și vă mulțumesc. Bun, în cazul acesta voi continua. Conform reuniunii pe care noi am avut-o cu autoritățile franceze în februarie 2009 la Paris, autoritățile franceze ne-au furnizat o serie întreagă de date care uh, au fost solicitate, inclusiv uh, copii ale avizului de construcție, uh, rap raportul prezentării uh, privind certificatele de mediu și sanitare care au fost emise și conform acestei prezentări Uh, s-a uh, solicitat și un punct de vedere al prefectului departamentului. În iulie 2007 se realizase deja o asemenea uh, aprobare din partea prefectului, iar uh, după aceea am avut și punctele de vedere ale uh, organismelor juridice. Noi uh, trebuie să spunem că acest proiect a evoluat din momentul debutului său. Deci ne-am străduit să obținem uh, avizele de mediu pe care autoritățile franceze le-au emis, dar uh, nu am dispus de toate caracteristicile. Noi vom examina după aceea Uh, impactul acestui proiect uh, în baza directivei menționate, articolul 4, aliniatul 4, directiva pe păsări. Mulțumesc, doamna Belie. Mulțumesc, doamna președintă. Aș vrea să revin puțin asupra acestor două dosare pentru a insista puțin asupra uh, informațiilor pe care ni le faptelor și informațiilor pe care ni le-a oferit uh, Comisia. În legătură cu cel de-al doilea dosar, eu nu împărtășesc punctul de vedere al Comisiei în legătură cu cadrul juridic, pentru că uh, în ce privește detaliile, eu cred că dispunem deja de o jurisprudență a Curții Europene de Justiție în legătură cu obligațiile comunitare în uh, desemnarea siturilor naturale care urmează să fie protejate. Deci, mie mi se pare că aici putem um, de-a face cu o lipsă de acțiune și ar fi trebuit să se țină seama de uh, faptul că fuseseră desemnate deja aceste situri um, în momentul în care avizele au fost uh, emise de către autoritățile franceze. Aceasta este observația mea în legătură cu cadrul juridic. În ce privește aspectele tehnice, Comisia ne spune că nu am primit încă uh, ultimele certificate emise de administrația franceză în probleme de mediu și că uh, au existat din acest punct de vedere și solicitări adresate guvernului. O serie întreagă de situații care au fost prezentate de petiționar. Eu cred că am fi avut uh, posibilitatea să studiem uh, noile evoluții și să obținem informații. avem și uh, fotografii din uh, iunie uh, în legătură cu modul în care au evoluat lucrurile. Ținând seama de importanța acestui sit uh, și uh, necesitatea de a păstra uh, virginitatea acestor mlaștine sărate, eu cred că am fi putut să acționăm deja. Nu Cred că trebuie să cumulăm uh, ansamblul elementelor din acest dosar și aș face o propunere Comisiei și președinției Comisiei noastre parlamentare. Poate ar fi util să amintim, doamnă președintă, că ar trebui să ne adresăm printr-o scrisoare noului primar pentru a reveni asupra acestui proiect care a fost angajat de primărie și să ne adresăm de asemenea uh, ministrului pe probleme de mediu, exprimându-ne îngrijorarea noastră în legătură cu acest proiect și a impactului său uh, atât din punct de vedere juridic, tehnic și economic. Deci asta în legătură cu primul dosar. În legătură cu cel de-al doilea dosar, Poate ar trebui să uh, revenim asupra proiectelor de uh, rutiere care urmează să fie extinse în zona luarei. Dar uh, vreau să vă spun că înțeleg, mi-e foarte greu să înțeleg acest dosar am puțin sentimentul că autoritățile franceze, la nivelul lor, niveluri de competență, se joacă noi de v-ați ascunselea. Pentru că dacă ne uităm la hărțile care ne-au fost furnizate, există aici practic o mare aglomerație Ehm, există, pe de altă parte, suficiente căi rutiere care să permită un transport accelerat. Eu cred că însă ar trebui ca lucrurile să fie prezentate mai coerent și mai transparent pentru a putea evalua impactul asupra mediului și să punem în cumpănă obiectivele și necesitatea acestui proiect cu uh, dorința de a uh, proteja mediul. Deci ă, să nu ne mai jucăm de avați ascunselea, trebuie să ă, ieșim puțin din acest joc și să clarificăm puțin lucrurile. Având în vedere ultimele elemente, nu trebuie să ă, ne mirăm de faptul că petiționarii sunt îngrijorați de acest proiect, că sunt lansate deja proiecte suplimentare. Există într-un fel niște lacune în acest dosar și înainte de a lua o decizie în legătură cu interacțiunile intereselor în acest domeniu, înainte de a ajunge neapărat la hotărâri judecătorești și la Curtea Europeană de Justiție, eu aș propune Comisiei noastre parlamentare și Comisiei Europene să se adreseze uh, autorităților competente locale ca și uh, ministrului uh, mediului pentru a exprima toate argumentele noastre, toate motivele noastre de îngrijorare în legătură cu uh, nerespectarea textului privind biodiversitatea și proiectul Natura 2000. Mulțumesc foarte mult! Uh, Va trebui, firește, să uh, ținem seama de solicitările formulate. Dar am solicitat și o intervenție din partea autorităților uh, evocate. Interpreții vor mai rămâne cu noi încă 5 minute, dar după aceea va trebui să încheiem reuniunea înainte de masă. Foarte pe scurt, doamna președinte, în ceea ce privește cea de-a doua petiție referitoare la uh, Gerand, uh, ce pot să vă spun este că mă miră foarte mult această procedură și din punct de vedere juridic, nu mi se pare că acest lucru s-a derulat în mod corect. Foarte pe scurt, aș fi vrut să cer uh, să se intervină pe lângă noul primar, pe lângă minister, în așa fel încât să avem o actualizare a dosarului și să accelerăm răspunsul pe care îl putem acorda petiționarului, pentru că această petiție e deschisă de multă vreme. Apoi să nu uităm și latura protecția mediului. Bineînțeles, aceasta se însoțește și de latura economică, iar noi în Franța ținem foarte mult la sarea noastră de, din Gerand. De aceea este absolut vital să răspundem cât mai repede petiționarului. Din punctul meu de vedere, în ceea ce privește prima petiție, și am ascultat și opinia doamnei Belie, uh, eu am senzația că nu avem suficiente elemente la dispoziție am înțeles foarte bine că nu avem studiile de impact, nu avem autorizațiile, deci deocamdată mi se pare destul de greu să te pronunți. De aceea cer ca petiția să rămână deschisă și eventual să încercăm să vedem cum putem cere autorităților franceze să avem răspunsuri rapide și clare la întrebările pe care și le pun petiționarii. Vă mulțumesc foarte mult pentru atenție. E vorba de subiecte foarte importante. Grație. Mulțumesc. Încă o intervenție uh, foarte pe scurt din partea reprezentantului Comisiei. Mulțumesc, doamna președinte. Doream să intervin doar pentru a răspunde la uh, observațiile făcute de uh, doamnele uh, deputat în, în ceea ce privește cadrul juridic. Tocmai pentru că statele membre nu au dreptul să facă ce le trece lor prin cap în aceste zone protejate și mă refer la directiva păsări este cea mai strictă și aceasta este cea care se a, aplică și aceasta prevede că nu se poate face absolut nimic care ar putea prejudicia speciile de păsări din aceste zone protejate. Deci interesul nostru în acest dosar este să vedem mai întâi dacă acest proiect ar putea să ducă la un impact semnificativ. În cazul în care este cazul, uh, atunci vom vedea care sunt măsurile ce pot fi luate în așa fel încât pentru a, um, în așa fel încât să eliminăm sau să uh, reducem acest impact în momentul respectiv, ne-am confruntat cu o nerespectare a articolului 4, aliniatul 4. Și repet că acesta este mult mai strict decât uh, directiva Habitat. Într-adevăr, se spune foarte clar că nu se poate uh, face orice fel de proiect într-o astfel de zonă protejată. Apoi, pentru a răspunde la întrebările dumneavoastră cu privire la dosarul Orléans de multe ori am adresat autorităților franceze scrisori recomandate prin care cerem să ni se explice în mod clar care este evoluția dosarului, care sunt autorizațiile ce au fost acordate, care sunt procedurile ce au fost utilizate, pentru că întotdeauna există foarte multe proceduri diferite. Păstrăm contactul cu autoritățile franceze, evocăm acest dosar de fiecare dată când avem ședințele noastre cu autoritățile